sau garanții procedurale pentru copiii suspectați sau acuzați în cadrul procedurilor penale. Doamna Chinici, aveți cuvântul imediat. Grazie, Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar Jourova. Vreau să mulțumesc Comisiei raportorilor din umbră și președinției uh, rotative. Uh, Belgia, Luxemburg și așa mai departe, pentru că ne-au ajutat cu munca lor de-a lungul acestui proces. Am uh, avut în ultimul an ocazia să discut în Comisia Libe directiva de care vorbim acum. În ultimul an am lucrat pentru a da uh, viață uh, unui concept care pentru prima dată ridică uh, problema specificului procesului penal uh, pentru minori pe plan european. Am avut nevoie de nouă triloguri, deseori triloguri rele, uh, grele și multe reuniuni tehnice pentru a ajunge la un acord tehnic, uh, dar foarte important și sper că se va confirma asta și prin votul din această aulă. aulă Astăzi există foarte multe diferențe între sistemele penale din statele membre vis-a-vis de minorii uh, din, uh, care sunt implicați în aceste proceduri. Uh, Iată de ce trebuie ca minorii să aibă drepturi foarte clare, clare definite, printr-un corp de um, reguli minime și care să dea niște garanții. Am dorit să se pună deasupra a orice interesul superior al minorului conform cărții, Cartei Fundamentale a Drepturilor și, de asemenea, pentru ca să se reflecte acest lucru, uh, să se reflecte și în procedura administrativă. Am dorit ca, bineînțeles, pentru procesul uh, penal pentru minori să se aducă garanții suplimentare față de ce se acordă în cadrul procedurilor uh, pentru adulți pentru că oricum minorul are nevoie de o protecție specială în aceste, în aceste proceduri. Multe lucruri din directivă au fost dezbătute, nu m-aș referi la toate, ci doar la articolul 6 din directivă care Trebuie, care spune că minorul trebuie să fie asistat de un avocat. Ea a fost o chestiune spinoasă în cursul negocierilor și mă bucur că am ajuns la un compromis. Uh, pentru că textul arată foarte bine în ce situație uh, avocatul, prezența sa este foarte importantă pentru a asigura toate garanțiile prevăzute pentru ca procedura să se desfășoare în condiții bune. Au existat multe posibilități și există posibilități de a deroga de această regulă în funcție de gravitatea faptei, în funcție de alți uh, factori care implică personalitatea minorului. Chiar și așa, în ciuda acestor derogări, directiva cere ca avocatul să fie prezent cel puțin prima facie la începutul anchetei în momentul în care el este anchetat de poliția judiciară și mai ales dacă este supus unui arest uh, preventiv sau de altfel. O altă dispoziție importantă este aceea care cere statelor membre să supună minorului să supună pe minor la o evaluare de către organele în drept pentru a vedea în ce măsură acest minor poate eventual să uh, beneficieze de anumite măsuri de protecție și asta înainte de a se pronunța sentința. Aș mai spune cât de importantă este și formarea celor care intervin în aceste proceduri, organele de poliție, magistratura, avocatura trebuie ca ei să fie formați în mod specific ca să asigure uh, cele mai înalte interese ale minorilor având în vedere specificul uh, minorului și având în vedere um, aspectele practice ale procedurii, ale procedurii penale, trebuie ca anumite măsuri să fie aplicate extremis ratio. Nu este bine ca minorul să fie lipsit de libertate, dacă se poate să se evite acest lucru și să fie preferată integrarea sa în viața normală uh, Sper și știu că, într-adevăr, directiva promovează pentru prima dată o detenție separată a minorilor față, deci separat de adulți. E nevoie ca în continuare să promovăm un model comun de proces penal pentru minori în toată Europa, pentru a promova drepturile acestora. Vă mulțumesc foarte mult. Acum, doamna Eurova de la Comisie are cuvântul doamnă președintă doamnelor și domnilor veți vota textul directivei privind garanțiile procesuale pentru copiii suspectați sau acuzați în cadrul procedurilor penale. Este o directivă extrem de importantă deoarece dă drepturi specifice copiilor implicați în proceduri penale în Uniunea Europeană și asigură uh, o protecție generalizată în toate etapele acestor proceduri. Copiii sunt extrem de vulnerabili în procedurile penabile, mai ales că sunt mici și nu sunt maturi. Cam un milion de copii din Uniunea Europeană ajung în contact cu poliția și cu sistemul judiciar în fiecare an. Așa că au nevoie de cea mai înaltă protecție cu putință. Directiva aceasta este un pas important înainte pentru a construi o zonă a justiției în Uniunea Europeană. Astăzi sunt foarte multe discrepanțe privind nivelul de protecție în Uniunea Europeană aplicabil copiilor în procedurile penale în statele membre. În unele cazuri, nivelul de protecție nu este suficient cu cel recunoscut la standardele internaționale. Directiva odată adoptată va întări aceste garanții procesuale pentru copiii care sunt implicați în uh, proceduri uh, penale. Directiva va contribui de asemenea și la dezvoltarea unui model de justiție juvenilă se vor asigura drepturile la un proces onest pentru copii și, de asemenea, vor apăra copiii de uh, a mai comite o altă infracțiune și va promova integrarea socială. Mulțumesc Parlamentului și raportare pentru activitatea remarcabilă și pentru angajamentul extraordinar față de acest uh, dosar ceea ce a permis uh, să se ajungă la o înțelegere asupra acestui dosar după negocieri îndelungate. Vă mulțumesc, doamnă. Rezultatul negocierilor este un text bine echilibrat care sprijină principii, principiile din articolul 24 al Cartei Drepturilor Fundamentale, adică interesul superior al copilului care trebuie să fie întotdeauna considerentul cel mai important. Copiii vor beneficia de asistența de către un avocat în cazurile grave și de fiecare dată când sunt în detenție privarea de libertate nu poate fi impusă ca sancțiune dacă nu cumva copilul, în, decât în cazul în care copilul nu a fost însoțit de un uh, avocat copiii vor beneficia și de alte clauze eh, de, și garanții procedurale. Aceea de a avea contact cu persoana potrivită vor avea dreptul la protecția vieții intime, inclusiv posibilitatea de a avea ședințe la tribunal cu ușile închise copiii vor avea dreptul la o evaluare individuală pentru a se asigura că nevoile lor specifice de protecție, educație și integrare socială sunt avute în vedere în totalitate. Comisia este foarte mulțumită de faptul că textul prevede că acești copii vor fi uh, menținuți separat față de uh, uh, adulții care sunt în arest preventiv. Uh, pentru că uh, aș, numai așa este în interesul superior al copilului. Directiva lansează un semnal foarte important că Uniunea Europeană se ocupă de copii, de persoanele ce mai vulnerabile implicate în proceduri penale. De aceea vreau să vă încurajez să votați în favoarea acestei directive. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamna comisar. Să vedem acum. Domnul Ciachi este numele PPE-ului, va lua primul cuvânt, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, doresc să o felicit pe doamna Chinici pentru raportul său și să-i mulțumesc pentru cooperare. În numele PPE sunt foarte bucuros că am, creat, am participat la crearea unei directive acceptabile pentru statele membre și pentru toate părțile implicate. Am dorit neapărat o directivă fezabilă și ușor de transpus și cred că am reușit și mâine vom vota un text care oferă o protecție reală pentru uh, copiii implicați în proceduri penale. Era foarte important să avem uh, prevederi realiste. Una dintre acestea era dreptul la un avocat. Ca principiu general, este acceptabil ca toți copiii să aibă acces la un avocat, pentru că uh, Uh, ei nu înțeleg prin ce trec, chiar înțeleg chiar mai puține decât adulții în aceeași situație, însă era greu de pus în practică această idee și ar fi uh, penalizat până la urmă copiii faptul că s-ar fi încercat să se respecte acest drept în fiecare caz. Cel mai important este ca detenția să fie mm, folosită doar ca măsură de ultimă instanță și ca copiii să se afle în uh, detenție separată față de adulți. Pentru că mm, o perioadă prea lungă petrecută în uh, închisoare ar putea să pericliteze viitorul copilor și integrarea lor viitoare în societate. Sunt convins că această directivă atinge toate obiectivele pe care ni le-am propus. Mulțumesc, domnul Lopez Aguilar, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Dezbatem uh, un acord în prima lectură a unei directive extrem de importante care este cuprinsă în pachetul garanțiilor procesuale adresată minurilor. Sunt uh, cam 12% din persoanele suspecte sau anchetate uh, și cei care trec prin proceduri penale și merită atenția Parlamentului European. Este vorba de apărarea din oficiu care este garantată, care este individualizată, evaluarea individualizată se garantează participarea persoanelor care dețin tutela copilului și, de asemenea, Eh, se eh, garantează faptul că arestul preventiv va fi doar o soluție de ultimă instanță. Se garantează și examenul medical al minorului care este anchetat sau care este suspectat. Lucru cel mai important în felul acesta punem în aplicare și eh, completăm acest pachet de garanții procedurale și încă și mai important să respectând Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene care spune că se poate reține sau se pot restrânge drepturile fundamentale ale unei persoane în baza principiului proporționalității și al necesității. Tot act de autoritate, orice act de autoritate pe care cineva îl exercită asupra altcuiva nu este uh, necesar, este de fapt un act de tiranie. Mulțumesc foarte mult! Pentru ECR, domnul Ciambațchi, un minut. Mulțumesc foarte mult! Doamna comisar, dragi colegi, vreau să o felicit pe doamna Chinici, să-i felicit și pe toți raportorii din umbră care au lucrat pe acest dosar. Este un subiect deosebit de important, deoarece în Uniunea Europeană există foarte multe diferențe de nivel de protecție a minorilor. Aproximativ uh, un milion de copii anual sunt vizați de anchete penale juvenile. Trebuie să-i uh, protejăm, sunt membrii cei mai vulnerabili ai societăților noastre, au nevoie de protecție. Trebuie să studiem cu mare atenție care mai sunt lacunele uh, legislative din sistemele noastre și să avem standarde europene pentru aceste demersuri. Iată de ce mă bucur foarte mult uh, că avem aceste măsuri speciale pentru copiii anchetați suspectați în uh, procesele penale ca să aibă condiții mai bune. Mulțumesc! Acum urmează din partea al de două minute, doamna Grisbeck. Doamnă președinte, doamnă comisar, stimați colegi, democrația și statul de drept Uh, sunt uh, destul de atacate chiar în Uniunea Europeană și era important ca în acest moment să ajungem la un acord cât mai solid pe această directivă. Cu atât mai mult cu cât e vorba de o directivă dedicată celor mai vulnerabili europeni, și anume copiii. Haideți să nu uităm, uh, uneori e un truism, dar trebuie să o spunem astăzi, chiar dacă e așa de târziu, că copiii de astăzi sunt adulții de mâine, ei reprezintă viitorul nostru și uh, ca ei să fie prioritari într-un text este un uh, lucru uh, foarte bun, mai ales în această perioadă când trebuie să ne protejăm viitorul. Aș dori să salut îndeosebi munca foarte grea și hotărârea Caterinei Chinicii în aceste câteva luni la, de lucru la acest text și să-i mulțumesc pentru că a reușit să creeze un acord ambițios între noi toți și a reușit să consacre aceste garanții procesuale care sunt esențiale, după cum a spus și ea. Sunt esențiale pentru că, în ciuda principiilor stabilite în dreptul european și internațional, Justiția nu este întotdeauna sau nu este deloc, în unele cazuri, adaptată la copii și la tineri. Nu vreau să insist asupra mediului psihologic, uh, al unui minor, era, uh, era deci foarte important ca în acest text să se um, implementeze cât mai solid ideea că copiii au nevoie de, o garanție, de garanții specifice și de o justiție adaptată la vârsta lor. O justiție care să-i trateze într-un mod echitabil și corect, o justiție ușor de înțeles și fiabilă. Directiva transpune în text toate aceste dispoziții, permițând și o adaptare personalizată, mai ales prin uh, dreptul la uh, asistența oferită de un avocat și, de asemenea, dreptul uh, de a nu se recurge la deten detenție decât în ultimă instanță. Mai trebuie să avem uh, și acum asistența jurisdicțională pe care ne-o dorim. Mulțumesc, doamna Lambert, un minut. Thank you, Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau și eu să-i mulțumesc raportoarei care s-a ocupat de această directivă pentru că a menținut o atitudine foarte puternică și clară în negocieri Derogații, derogările sunt limitate și ajung să fie de la caz la caz și s-au redus uh, flexibilitățile pe care dorea Consiliul să le introducă mult prea des. Este o parte importantă a drepturilor proces, procedurale și cred că aici am ajuns la o convergență la nivelul de sus accesul la avocat este lucrul cel mai important și este cheia actului de justiție pe noi însă ne mai preocupă ceva și anume testul proporționalității în articolul 6.6. Ne gândim cum va fi pus în aplicare în dreptul național când va fi transpusă directiva și în practică. Totuși, în general, considerăm că directiva aceasta este un instrument legislativ foarte bun care va îmbunătăți drepturile copiilor în toată Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Pentru FDD, domnul Batten are cuvântul acum. Uh, Mulțumesc. Regatul Unit nu va adopta acest proiect de act legislativ din două motive. Unul, pentru că avem opt-out și doi, pentru că noi avem deja aceste garanții în legislația națională. Este șocant că anumite state membre nu au aceste garanții specifice pentru copii în sistemele lor de pildă dreptul la reprezentare um, legală, dreptul ca copiii să fie deținuți separat de adulți, să fie vizitați de părinți și așa mai departe. Și întrebarea este cum se poate ca statele membre care n-au astfel de protecție minimă să fie considerate ca state membre care au protecție egală cu celelalte. Și de aici și această doctrină ideologică a, a ă, asistenței reciproce, pe care știm cum o considerăm. E bine că, statele, că Uniunea Europeană uh, s-a hotărât să se inspire în sfârșit din uh, vasta experiență juridică engleză. Mulțumesc, domnul Le Breton. ENF, un minut. Merci. Mulțumesc, doamnă președinte. Consider că justiția penală trebuie să fie o competență a statelor suverane și de aceea mă opun acestei propuneri de directivă care vrea să introducă garanții europene pentru copiii acuzați penal. Uniunea Europeană este și așa incapabilă să ofere garanții clare. În articolul 6, propunerea de directivă recunoaște, de exemplu, faptul că copiii ar avea dreptul la un avocat și imediat și îndepărtează acest drept și citez atunci când asistența unui avocat nu este proporțională cu uh, circumstanțele cazului. La articolul 12 se dă copiilor dreptul la o detenție separată de adulți. Și imediat se face și o derogare, atunci când în practică nu se poate, citez. Uniunea a distrus deja industria și agricultura din Franța, ne-a uh, dărâmat frontierele și rezultatele se văd la cale. Haideți să nu se amestece în justiția penală, care nu are nevoie de o destabilizare, cum ar fi cea provocată de aceste garanții mediocre. Nu o văd pe doamna Morvai, deci trecem direct la doamna Mețola, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult għandna bżonn din id direttiva b'miżuri ta' ħarsien għal tfal li jkunu akkużati jew suspettati Mulțumesc foarte mult. E vorba de copii care au nevoi, copii bănuiți, care au fost uh, acuzați de diverse delicte. Este o chestiune foarte complexă și trebuie să veghem că acești copii să se bucure de protecție. Este important uh, ca informarea copiilor să fie respectată, pentru că e indispensabil ca ei să fie uh, informați de drepturile pe care le au. Este foarte important ca sistemul să funcționeze. Trebuie protejat uh, interesul copiilor și orice stat membru al Uniunii Europene trebuie să se asigure că acești copii sunt asistați, că primesc asistență juridică este de asemenea bine să se înregistreze toate discuțiile care au loc cu acești copii. Copiii trebuie să fie tratați ca niște copii și trebuie să fie protejați. Directiva aceasta reafirmă valorile europene, Europa care este construită pe drepturi. Deci trebuie să o susținem. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Mamichins, un minut are acum ah, Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Există multe cazuri în care copii minori, care nu au vârsta răspunderii penale, uh, sunt vinovați de crime grave, Um, violuri și așa mai departe, crime grave, însă trebuie să fie tratați conform vârstei lor. Atunci când crimele sunt comise sub 18 ani, trebuie uh, urmate anumite uh, proceduri, dreptul la asistență juridică de către un avocat, o examinare medicală, psihologică și așa mai departe. Mai mult decât atât, cei care se ocupă de astfel de persoane trebuie să fie bine formați pentru a putea în mod eficient să evalueze care este situația și asta în toate etapele procedurii și după aceasta. Până la urmă, cel mai important este ca Uh, educația, relația cu familia, uh, sentimentul de apartenență și așa mai departe să fie uh, factori pozitivi care să influențeze modul în care este tratat acest copil. În caz contrar, aceste copilării nefericite sunt un un uh, loc uh, special unde se desfășoară sau unde pot, de unde pot să apară crimele din viitor. Vă mulțumesc foarte mult. Urmează doamna Zaborska. Merci, madame la... Mulțumesc. Pani comisárka, kolegyne a kolegovia. E prekvapujúce, ba až znepokojujúce, že v Európe... Stimați colegi, este ciudat că în Uniunea Europeană nu există o definiție a unui proces corect, echitabil pentru copii. De aceea, instanțele trebuie să se pronunțe pe baza unor prevederi juridice incomplete și inconsecvente. Cam 12% din uh, toate persoanele condamnate sunt copii este foarte important ajutorul unui avocat în instanță, dar și ajutor, asistență la secțiile de poliție pentru toți copiii, pentru că altfel ei vor fi um, lipsiți de drepturile lor fundamentale. Nu se poate ca un copil să devină victima unui proces penal complicat. Salut această inițiativă a Comisiei, mi se pare că este un instrument de consolidare a justiției și nu de uh, ocolire a justiției și doresc să o felicit pe doamna raportor pentru eforturile sale de a se asigura că se introduc garanții specifice pentru copiii suspectați sau acuzați în cadrul procedurilor penale. Merci. Mulțumesc. Ultima pe listă, doamna Ward, un minut. Um, Salut acest raport uh, al colegei mele, Caterina, cu care am uh, coîntemeiat uh, grupul pentru drepturile copiilor la Parlament. Orice persoană trebuie să înțeleagă procedurile penale și trebuie să-și exercite dreptul la un proces corect. Toți cetățenii trebuie să-și să le fie respectate drepturile în aceste proceduri. Copiii sunt vulnerabili și trebuie să ne ocupăm de situația lor specifică. Raportul reafirmă ideea că interesul superior al copilului trebuie mereu luat în considerare. Ca membra Comisiei pentru Educație subliniez rolul prevenirii și al reintegrării unui copil de genul acesta. De aceea trebuie acordată multă atenție puterii uh, învățării informale, participării sociale pentru incluziune socială și integrarea tinerilor și a copiilor care au trecut prin sistemul justiției penale. Asta se aplică și copiilor tinerilor dezavantajați care uh, n-au dat uh, roade în sistemul de educație oficial. Mulțumesc, doamnă Ward. Trecem acum la procedura intervențiilor Spontan îi dau cuvântul domnului Poșpișil. <laughs> Domnul Pospișil. Paní předsedající, já jsem znám tím... Vă mulțumesc foarte mult. Da, se știe, când a fost ministrul justiției, am sprijinit uh, cu tărie armonizarea procedurilor penale și a drepturilor uh, în acest domeniu și mandatul european de arestare și sprijin uh, această protecție specifică pentru uh, minori. Într-adevăr, avem o dezbatere și la noi în Republica Cehă care încearcă să rezolve problema uh, protecției copilului unui copil care de altfel a comis o crimă, o infracțiune foarte gravă. Nu dorim ca să ne trezim într-o situație în care un copil care a comis o infracțiune foarte gravă, cum ar fi o crimă, să își poată menține anonimatul. Eu cred că aici avem o prea mare, um, un prea mare domeniu de aplicare. Domnul Doamnă președinte, uh, un milion și jumătate de copii și mai mult se confruntă cu justiția în fiecare an, dar doar șase state membre au pachete speciale pentru minori. Trebuie să existe instanțe specifice pentru minori și să creăm un sistem de justiție echitabilă pentru copii. Trebuie să se respecte drepturile copiilor, așa cum se stipulează în Convenția ONU. Este important, deci, să fie formați judecătorii, avocații și procurorii fiecare stat membru trebuie să ofere asistență judiciară și judecătorească și asistența oferită de un avocat minorilor. Trebuie ca ei să fie redați societății, să fie reincluși în societate, să nu se ajungă la o înstrăinare și o marginalizare a minorilor. Charles Dickens, când a descris Londra din secolul XIX, știți bine ce a spus și nu asta ne dorim pentru Europa 20 secolului 21. Mulțumesc, domnul Polceac. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și eu aveam intenția să susțin acest proiect de directivă și raportul prezentat de colega noastră. Cred că este important să se asigure uh, forță egală ambelor uh, părți uh, și să se asigure și situația procesuală a copiilor uh, care să nu fie dezavantajat de vârsta pe care o are. Întrebarea este următoarea. Dacă acum uniformitarea drepturilor europene va fi suficientă? Și apoi am am ascultat ce spunea domnul Pospișil. Pe de o parte, înțeleg că mulți uh, care au fost afectați de o infracțiune comisă de un copil doresc cât mai multe informații care să devină publice, dar, pe de altă parte, anumite legi pot uh, să pună capăt sau să stăvilească rata criminalității la copii. Nu este chiar un lucru care poate fi soluționat ușor. Mulțumesc, doamna Iaurova, are acum cuvântul în numele Comisiei. Uh, Vă mulțumesc, mulțumesc pentru această dezbatere. Nu pot decât să rezum că această directivă este într-adevăr o contribuție importantă care consolidează drepturile persoanelor suspectate sau acuzate, stabilind standarde minime de procese echitabile. E adevărat, un standard comun minim încă lipsește în statele membre ale Uniunii Europene și tocmai uh, de aceea am uh, făcut aceste dereguli reguli armonizate. Această propunere oferă garanții specifice pentru cei mai vulnerabili și anume copiii. Cred că știți că recent am uh, adoptat o directivă privind prezumția de nevinovăție și recent au apărut trei propuneri de directive privind garanțiile procesuale și aici intră și uh, directiva privind asistența judiciară care va fi adoptată în curând. Noi considerăm că principalul element de valoare adăugată al acestei propuneri este că uh, introduce măsuri care sunt în interesul copilului, care îl pun interesul copilului mai presus de toate. E vorba de cazuri uh, Uh, de uh, copii care comit fapte sancționate de societate prin dreptul penal. Însă societatea nu trebuie să ia acestor copii șansa de a o lua de la început. Și asta este în interesul societății în primul rând. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Chinici, vă rog să trageți concluziile. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. Mulțumesc colegilor pentru tot ce au spus, pentru că au apreciat acest acord la care am ajuns și sper să pot în continuare să contez pe sprijinul lor, pe cel al grupurilor lor politice. Mulțumesc și doamnei comisar Iurova pentru că cu multă atenție am lucrat pe această directivă, pentru că a luat cuvântul astăzi aici și așa mai departe mâine. Mm, vom vota un text care consacră aceste drepturi pentru minorii în procedurile penale și sper că asta va contribui la un spațiu cu adevărat european în materie de justiție penală. Iată, e vorba de o completare a arhitecturii drepturilor uh, procedurale. Directiva va încerca să acopere lacunele care mai există în anumite state membre în acest domeniu, având în vedere că minorii au o situație specifică și sunt vulnerabili, mai ales minorii într-o situație dificilă, se afirmă astfel că mm, drepturile minorilor trebuie să fie propășite în orice circunstanță și aș spune, aș încheia cu o notă personală. Uh, S-au împlinit anul acesta 20 de ani de când sunt angajată în domeniul justiției uh, uh, minorilor și mă bucur că am uh, fost raportor pe acest raport, care este o mare contribuție la o adevărată justiție pentru minori în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult.